de 11 februarie 2010 este acum reluată. Președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, se află pentru prima dată alături de noi la ședința plenară. Îi urăm bun venit și îl felicităm încă o dată. Bun venit, domnule președinte! We need uh, something like 15 minutes for avem nevoie de vreo 15 minute ca să uh, reglăm toate problemele uh, la începutul sesiunii și apoi vom începe dezbaterea. Apoi aș dori să urez bun venit domnului președinte Barroso. În ultimii 5 ani uh, a devenit o obișnuință să veniți aici. Pentru noastră nu este deloc prima dată că vă aflați aici. Proszę Państwa, kilka uwag na początek.